So, good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Aș dori să îl salut pe vicepreședintele Dombrovski și pe domnii comisar Schmidt și Gentiloni cu privire la dialogul economic despre pachetul de toamnă pe semestrul european 2020. Acest uh, pachet lansează ciclul uh, semestrului european cu recomandări pe politicile economice în zona euro, strategia pentru creștere sustenabilă, mecanismul de alertă rapidă și mecanismul pentru ocupare. Acest uh, dialog este parte din cadrul din, uh, care face parte din six-pack cu privire la o mai bună transparență și permite raportorilor și raportorilor din umbră din uh, raportul de inițiativă pe um, strategia comună de ocupare și pe recomandările pentru zona euro să intre într-un schimb de opinii cu comisarii. Acum aș vrea să dau cuvântul comisarilor pentru o declarație de introducere de șase minute. Domnul Dombrovskis mai întâi, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați în comisiile reunite aici. Mă bucur foarte mult să fiu aici pentru un prim schimb de opinii cu privire la pachetul pe semestrul european în acest mandat. Am apreciat întotdeauna implicarea Parlamentului European în procesul semestrului, pentru că dumneavoastră aduceți informații de pe teren și suntem de aceea foarte bucuroși să putem discuta despre provocările cele mai urgente cu care v-ați întâlnit. În ceea ce privește contextul larg economic, ne aflăm în al optelea an de creștere, ocuparea se află la un nivel record de înalt și investițiile de asemenea și finanțele publice sunt în creștere. Însă avem în continuare șomaj, foarte ridicat în anumite state membre și alte probleme. Există riscuri în ceea ce privește perspectivele și tensiunile geopolitice. Dincolo de aceasta, se așteaptă și schimbări multe în următoarele decenii, înclizând aici schimbările climatice și tranziția către o economie neutră din punct de vedere a carbonului, schimbările demografice și altele. Aceste transformări vor schimba fundamental economiile și societățile noastre. Va trebui să rămânem competitivi în fața acestor provocări, dar într-o manieră echitabilă. Strategia anuală sustenabilă stabilește așadar prioritățile de ocupare pentru Uniunea Europeană, concentrându-se pe sustenabilitatea competitivă. Noile ținte arată prioritatea noastră bazată pe patru principii pentru a obține sustenabilitate. Stabilitate, productivitate, echitate și sustenabilitate. Prima, sustenabilitatea este o precondiție pentru creșterea economică în această epocă. Creșterea fiscală trebuie să fie uh, legată de finanțe publice sustenabile, așa cum am stabilit în prioritățile noastre, iar țările trebuie să folosească resursele existente pentru a putea scădea cheltuielile. O mai bună încredere duce la o rezistență mai bună și o reziliență a țărilor economică. Diferențele externele trebuie să fie ținute în frâu prin reforme structurare și vom vorbi mai târziu despre acest subiect. În același timp, avem nevoie de eforturi în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară. Finalizarea Uniunii Piețelor de Capital este de asemenea un pas esențial pentru a avea o Europa puternică pe scena internațională. 2. Productivitatea. Din cauza schimbărilor demografice și a limitărilor resursele, creșterea depinde de productivitate și de inovare. Investițiile în noile competențe și o schimbare structurală, o absorpție a noilor tehnologii poate să asigure companiilor să beneficieze mai bine de inovare și deci să ducă la creștere. Avem nevoie de piețe eficiente pentru aceasta, care înseamnă o asigurare a bună funcționării acestor piețe. În al treilea rând, echitate. Justiția socială se află în inima economiei sociale de piață în Uniunea Europeană. Consiliul și Comisia au, au subliniat importanța de a îndeplini uh, pilonul european de drepturi sociale și facem totul pentru aceasta, pentru a avea condiții echitabile pentru toți și pentru ca tranziția către o economie digitală și neutră um, din punct de vedere a carbonului să fie posibilă. Avem nevoie de o Europa puternică socială pentru o tranziție corectă. Pachetul acesta aduce cu sine și un raport comun um, cu privire la ocupare și aspectele sociale, care ține cont de tabloul de bord uh, și de, uh, de tabloul de bord cu privire la drepturile sociale europene. Europa face progrese pe, acele trei, pe cei trei piloni. Convergența între uh, toate aceste aspecte însă trebuie să aibă loc, iar Nicola vor vorbi mai mult despre aceste subiecte. Al patrulea principiu este sustenabilitatea. Europa trebuie să devină primul continent neutru climatic. Aceasta este provocarea cea mai mare a generației noastre de europeni. Schimbarea climatică nu respectă frontierele și afectează mm, toate economiile, iar tranziția către neutralitatea climatică înseamnă mai multe investiții. Până în 2030 avem anumite ținte de energie care necesită deja 260 de miliarde de euro investiții suplimentare. Deci, trebuie să facem eforturi uh, semnificative la toate nivelele econom, european, național și uh, internațional. Bugetul european singur nu este suficient pentru a aborda schimbările climatice, iar statele membre și actorii privați trebuie să ofere și ei soluții. Pentru ca să atingem aceste obiective, Comisia a înaintat uh, Pactul Ecologic European și Planul de Investiții și a instaurat un mecanism de tranziție echitabilă autoritățile publice, companiile și investitorii trebuie să fie asigurați că trebuie să gândim cu toții verde, nu avem altă soluție. Planul acesta se bazează deci pe trei piloni. În primul rând, finanțarea, mobilizarea minim un, unui trilion pentru următoarele decenii. 2. Să capacităm autoritățile publice de a investi uh, sustenabil și este vorba și de proiecte bune pentru administrația națională, pentru promovatorii la nivel național, pentru uh, planificarea acestor proiecte mai corect de la început. Permiteți-mi să închei spunând că consider că un răspuns uh, bun pe care îl putem da este să colaborăm. Parlamentul European a fost un actor esențial pentru ca să creăm economii neutre climatic. E nevoie și de un următor pas în semestrul european. Rapoartele de țară vor fi publicate la sfârșitul lui februarie. Mai întâi vom vorbi despre integrarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și din nou colegii mei vor spune mai multe, dar va trebui și uh, să rămânem focusați din punct de vedere macroeconomic și social în analizele pe care le vom face al provocărilor climatice și va trebui să identificăm și teritoriile care sunt cele mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică, de problemele și provocările sociale și de ocupare. Aceasta va stabili bazele pentru dialogul cu statele membre și va stabili uh, scheletul planurilor de uh, tranziție echitabilă uh, și fondul de tranziție echitabilă joacă un rol esențial aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sunt sau la dispoziție ca să discutăm despre semestrul european. Vă mulțumesc, domnule Dambrovski, spune președinta. Iar acum o să dau cuvântul domnului Paolo Gentiloni. Doamnă președinte, este o plăcere pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră, în uh, plenului celor două comisii reunite și vreau să mă concentrez pe trei uh, puncte. Obiectivele de dezvoltare sustenabile, semestrul european, recomandările noastre în fază de proiect pentru zona euro și mecanismul de alertă rapidă și, raport și de raportare. După cum a zis Valdis înainte, lucrăm la integrarea obiectivelor ONU pentru dezvoltare sustenabilă în cadrul mecanismului de semestrului european. Am inițiat acest proces încă de la strategia noastră pentru creștere sustenabilă anuală Cred că e vorba de ceva care face parte din proiectul de recomandări pentru zona euro, iar apoi etapa următoare vor fi rapoartele de țară. Le vom publica, după cum a zis și dânsul, la sfârșitul lui februarie. Vom construi pe strategia creșterii inovatoare, ne vom baza pe sustenabilitate de mediu, Vom identifica sinergii și schimburi de proiecte între obiectivele politice, economice și cele um, de mediu. Vom avea și o anexă în care vom avea performanțele individuale ale statelor membri în legătură cu fiecare dintre ODM-uri, uh, ODSE-uri, ce scuze. Vom avea planuri de reformă naționale care sunt așteptate în aprilie, iar informația din ele va folosi redactării recomandărilor specifice de țară care se publică la sfârșitul lui mai. Ce aș dori să subliniez aici și aș vrea să fie foarte clar este că aceștia sunt numai primii pași din ceea ce putem noi să considerăm un ciclu pilot în integrarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și, în, și nu este întregul proces, pentru că acesta nu se poate rezolva într-o singură săptămână. În ceea ce privește proiectul de recomandare pentru zona euro, cele două puncte cheie sunt coordonarea și diferențierea. Trebuie să nu ne mai gândim la zona euro ca la 19 economii separate, trebuie să o vedem ca pe un singur spațiu economic, iar uh, această entitate rămâne cea mai puternică în lume. O reechilibrare a poziției externe a mm, zonei euro ar, fi, ar necesita o coordonare mai bună a cererii, dar aceasta coordonare nu înseamnă uniformitate, iar la sfârșit recomandările recomandă statelor membre să acționeze atât la nivel colectiv cât și individual pentru ca să răspundă la diferitele provocări pe care le înfățișează, mai ales statele membre uh, care au deficite mari ar trebui să îmbunătățească competitivitatea și să-și reducă datoria externă, iar cele care au surplusuri uh, în momentul de față ar trebui să susțină investițiile. Iar uh, dacă nu, există riscul stagnării și încetinirii reformelor structurale. La fel, statele membre care au datorii înalte ar trebui să le reducă, iar statele membre care au probleme cu fiscale ar trebui să investească mai mult. Uh, iar statele membre ar trebui să susțină o tranziție echitabilă și corectă către o economie digitală și uh, verde prin investiții tangibile și intangibile, atât la nivel public cât și la nivel privat. Tranziția verde și digitală este o oportunitate esențială pe care trebuie să nu o ratăm. Dar știți că va aduce cu sine și multe provocări pentru lucrători, iar găsirea unui echilibru este principiul, princip, principiul esențial al mecanismului de tranziție echitabilă care va compona, după cum a zis și Valdis, planul de investiții din Green Deal. În final, vă asigurăm că nu vrem să pierdem din vedere ținta de luptă împotriva planificării fiscale agresive și o necesitate de a echivala în sus uh, impozitarea corporațiilor. Aceasta este o parte din agenda noastră. În final, vreau să vă spun ceva despre mecanismul de alertă uh, care lansează ciclul anual al uh, procedurii de deficit, uh, dezechilibru bugetar unele state care au dezechilibre bugetare macroeconomice, este garantată o revizuire profundă. Dar vestea bine, bună este că numai cele 13 state membre care au trecut prin revizuire anul trecut vor fi analizate din nou. Raportul oferă și mai multe mesaje despre evoluții subliminale pe care aș vrea să vi le transmit. De exemplu, corectura unor dezechilibre macroeconomice, mai ales cele care țin de uh, stocurile, nivelul mare de îndatorare, iar um, în momentul de față perspectiva economică nu este neapărat atât de bună și deci în paralel au apărut riscuri noi uh, cum ar fi, de exemplu, prețurile pentru locuințe care au uh, crescut peste tot aproape și um, costul uh, forței de muncă per capita care a crescut mai ales în uh, țările din Europa Centrală de Est și țările Baltice. În final, Comisia va face pașii următori uh, în procedura de dezechilibru macroeconomic, prezentând o revizuire profundă în sfârșit de februarie, dar și uh, rapoartele de țară. Folosesc această oportunitate pentru ca să subliniez acești noi pași în uh, ciclul semestrial pentru ca să vă confirm că suntem la dispoziția noastră pentru a avea un schimb de opinii pe rapoartele de țară înainte ca ele să fie adoptate în februarie pe data de 26. Mă bucur să vă pot răspunde la întrebări și să dau cuvântul cui dorește doamna președinte să dea cuvântul. Eu îl dau ei momentan. Mulțumesc. Okay, we can... Da, în ordine. Putem să schimbăm uh, rolurile. Nu este o problemă. Îi dau cuvântul acum domnului Nicola Schmidt. Vă mulțumesc, domnul președinte, domnul, domnilor vicepreședinți. Cu voia dumneavoastră, voi începe în limba franceză, voi trece ulterior la limba engleză. În primul rând, o mare plăcere să mă întorc din nou printre dumneavoastră. Guvernanța econom- socioeconomică are ca obiectiv să consolideze economia socială de piață, care trebuie să fie în sprijinul cetățenilor, după cum a, declarat-o președinta Ursula von der Leyen. Așadar, Trebuie să construim pe soclul european al drepturilor sociale, sociale. În 14 ianuarie s-a deschis așadar o dezbatere pentru a se defini împreună ceea ce putem uh, face pentru a concretiza acest pilon și Europa socială. Comisia a prezentat așadar primele elemente ale unui cadru pentru un uh, salariu minim pentru toți europene, uh, europenii, lansând prima etapă de consultare pentru a aduna uh, punctele de vedere ale actorilor implicați. Strategia anuală pentru o creștere durabilă trebuie să promoveze o economie care reconciliază piața, stabilitatea economică, protecția socială și lupta împotriva schimbărilor climatice. Acum voi trece la limba engleză. Pilonul european al drepturilor sociale ține și de îmbunătățirea rezistenței economiei noastre și de a susține convergența și inovarea. Acest lucru este cu atât mai adevărat într-un, într-o zonă adânc integrată, cum ar fi zona unică și monetară. Integrarea monetară și socială trebuie să meargă mână în mână. Din acest motiv, Recomandările pentru zona euro cer acțiuni în legătură cu o serie de uh, principii ale pilonului. Consolidarea investiției în educație și în uh, sistemele de formare, uh, politici de piață pentru a promova forța de muncă, promovarea femeilor pe piața muncii, în același timp asigurând egalitatea Uh, susținerea locurilor, creării de locuri de muncă de calitate și rezolvarea segmentării pieței locurilor de muncă. Protecții adecvate și uh, corespunzătoare, susținerea dialogului social și negocierile colective. În acest an, propunerea pentru uh, un raport comun arată că Europa face progrese în legătură cu pilonul european al drepturilor sociale ocuparea crește, peste 241 milioane de oameni sunt uh, în ocupare în Uniunea Europeană, numărul cel mai mare de până acum. Excluziunea și sărăcia continuă să scadă în cel de-al șaselea an consecutiv în 2018. Cu toate acestea, veniturile și inegalitatea rămân la nivel înalt rezolvarea inegalităților necesită acțiuni în diverse domenii, inclusiv uh, recalificarea sau supracalificarea, uh, stabilirea unui salariu minim, asigurarea uh, oportunităților egale în educație și asigurarea de servicii sociale de calitate, inclusiv în ceea ce privește locuințele și promovarea egalității de gen. Inegalitatea de gen rămâne o problemă. Eh, există diferența de salariere care a rămas stabilă aproape din 2015. S-au înregistrat eh, îmbunătățiri, însă acestea sunt eh, moderate și trebuie să fie relaționate cu creșterea productivității. Inegalitatea rămâne la niveluri înalte, în special cu uh, în gospodăriile unde există uh, muncitori cu uh, timp parțial. Comisia în martie va prezenta o agendă actualizată pentru aptitudini, uh, pentru a consolida perspectivele de angajare ale cetățenilor, precum și tranziția de mediu. Acest lucru necesită un um, proces uh, continuu de recalificare și uh, calificare suplimentară. Avem nevoie de bune practici și cadre legale care nu sunt uh, adaptate noilor practici deocamdată. Trebuie să garantăm protecția socială tuturor lucrătorilor, indiferent, indiferent de statutul lor. Sistemele de protecție socială sunt moderni, în curs de modernizare, dar unele grupuri se confruntă cu uh, mari dificultăți, cum ar fi șomerii sau lucrătorii non-standard. Uh, schimbările demografice cer actualizarea sistemelor, sistemelor de pensii și trebuie să promovăm accesul uh, și durabilitatea uh, îngrijirilor pe termen lung, după cum unele, pentru că unele multe state membre se bazează încă pe îngrijiri informale. Așadar, uh, totul depinde de implementarea în, din partea instituțiilor europene, la nivel național și local. Implementarea este o răspundere împărtășită între uh, instituțiile Uniunii și toți actorii. Parlamentului European, ca vocea cetățenilor, trebuie să-și aducă contribuția pe care o așteptăm cu toții. Vă mulțumesc. Chiar acum începem cu prima rundă de întrebări conform cu conform obișnuinței. Uh, începem cu întrebări din partea raportorilor Econ și Empl, care vor primi 3 minute fiecare pentru întrebare, întrebări și după aceea vor urma uh, răspunsurile comisarilor, care vor avea la dispoziție în jur de 2 minute fiecare pentru a răspunde. Îi dau uh, cuvântul domn, doamnei Or la Luc din partea Comisiei Econ. Da, voi, mă voi exprima în limba franceză. Doamnă președinte, stimați comisari, stimați colegi, Comisia uh, cere o reformare a semestrului european și schimbă titlul în strategia pentru o creștere durabilă. Raport în raportul pe care, pentru care sunt responsabile, am uh, încercat să, actual, să includem această nouă abordare prin uh, actualizarea indicatorilor. Însă știm cu toții că uh, problema este, sunt cheltuielile publice pentru o tranziție ecologică. Piețele nu vor putea să înlocuiască statul la acest nivel economiile suferă de, suferă de o lipsă de investiții în Franța, Germania, Spania. În, ne confruntăm cu aceleași probleme de insu, investiții insuficiente și acest raport în legătură cu semestrul european deplânge această lipsă de investiții. Întrebarea mea este destul de simplă. În timpul crizei financiare am reușit să trecem peste un tabu, și anume cel al utilizării politicii monetare. Oare criza ecologică ne va face să devenim la fel de pragmatici pentru a depăși un nou tabu, cel al cheltuielor publice? Aș dori ca ă, să am opinia dumneavoastră ă, o dată în legătură cu regula de aur și mai în general în legătură cu revizuirea pachetului de două măsuri și de șase măsuri, pachetului de stabilitate și de creștere. Știind că Congresul de GPR european ne-a amintit că nu există uh, o politică eficientă fără revizuirea acestor uh, două pachete. Salutăm ambiția de reducere a emisiilor de carbon, însă această ambiție nu va fi atinsă dacă nu uh, eliminăm constrângerile bugetare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum dăm cuvântul uh, doamnei Clara Dobrev de la Comisia Emplu. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, domnule Dobrovskis, Uniunea Europeană a crescut, a, a trecut printr-o creștere economică în ultimul deceniu. Dacă ne uităm la PIB, la investiții, chiar la rata ocupării și alți indicatori, cifrele par să arate în această direcție. Dar aceasta este doar reversul medaliei. Cealaltă, aversul medaliei nu arată la fel nu arată la fel de bune, bine. În ciuda creșterii medii, inegalitatea a crescut în ultimii ani. Ă, sărăcia și în special sărăcia copiilor este în creștere și este la un nivel foarte înalt. Situația nu se îmbunătățește în ciuda cifrelor frumoase economice, în ciuda cifrelor de creștere anuală, ă, am lăsat eh, în urmă aspectele sociale. Ați vorbit foarte mult despre provocările schimbărilor climatice și am luat am întreprins niște pași care sperăm că vor fi suficienți, însă nu vom fi în stare să facem acest lucru dacă nu îi avem de partea noastră pe sute de milioane de europeni. Și asta înseamnă o tranziție echitabilă, unde aspectul social eh, al um, Pactul Ecologic European nu este ceva suplimentar, ceva pe lângă care să dea bine. Trebuie să fie în centrul Pactului Ecologic European. Fără un aspect social puternic, nu vom reuși să respectăm promisiunile pe care le-am făcut și nu avem dreptul să ieșuăm aici. Așadar, avem nevoie de un nou model. Dar domnul domnul domnule a spus în discursul dumneavoastră corectitudinea și durabilitatea. Noi, la Parlamentul European, înțelegem că durabilitatea înseamnă econ, durabilitate pe nivel economic, social și ecologic. Toate acestea împreună. Nu, aceste aspecte nu pot să fie separate între ele. Ați vorbit câteodată despre echitate ca și ceva în plus care trebuie să fie atins, însă nu este ceva în plus, ar trebui să fie chiar în centrul dezideratelor noastre. Și întrebarea mea este cum intenționează Comisia să se asigure că, după cum spuneți dumneavoastră, corectitudinea sau echitatea este introdusă în acest model în, cu uh, la nivel egal și cu investiții adecvate. Și subliniez și acest lucru. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Dombrovskis. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Să începem cu prima întrebare în legătură cu semestrul european. Într-adevăr, dacă comparați, faceți comparația cu comisiile anterioare, vedeți că schimbările sunt destul de semnificative. Există, am schimbat și titlul documentului, strategia anuală, uh, strategia pentru o uh, creștere sustenabilă anuală, pentru a include aspectele sociale și de mediu într-un mod integrat și complet. Aceasta este baza abordării noastre pentru noul semestru european. După aceea, în legătură cu revizuirea pachetelor de două măsuri și de șase măsuri, într-adevăr, pregătim o revizuire a acestor pachete, evaluăm uh, starea de fapt uh, regulile, în, cu regulile fiscale și în paralel avem de gând să lansăm o consultare publică în care să evaluăm direcția în care ar trebui să mergem cu regulile fiscale și după această consultare publică vom uh, adopta pașii ulteriori. Pe fond, uh, poate că este puțin prematur să tragem concluzii Avem doar uh, avizul uh, Consiliului Fiscal European care ne-a dat, uh, ne-a cerut o simplificare a regulilor în ceea ce privește regula de aur. Aceasta va reprezenta, bineînțeles, o bază pentru discuții. După aceea, dacă discutăm despre durabilitatea investițiilor, aș dori să subliniez că planul de investiții pentru Pactul Ecologic European care tocmai a fost adoptat, va fi vorba de peste un, o mie de miliarde de euro. În ceea ce privește aspectele de mediu și sociale, deja sunt în uh, noua strategie pe, pentru creștere durabilă, în mod integrat. Pe, aceast, pe acest lucru pune accentul Comisia că trebuie să avem o tranziție ecologică pentru a ne ajusta la uh, tranziția ecologică și la îmbătrânirea populației, însă într-un mod uh, acceptabil de păstrarea modelului nostru al economiei de piață. Tocmai am publicat o comunicare în legătură cu, cu o Europa socială puternică pentru o tranziție echitabilă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Gentiloni. La întrebarea doamnei la Lup, la Lup aș uh, răspunde cu uh, cuvintele utilizate de doamna președinte von der Leyen când a spus Pactul Ecologic European este noua strategie de, a noastră de creștere. Și în, aceste, în această afirmație există un mesaj. Va trebui să lucrăm după cum a spus Valdis, vom lansa și procesul de revizuire al uh, pachetelor de două măsuri și de șase măsuri. În acest cadru nu avem uh, soluții imediate. Parlamentul va fi, bineînțeles, partea discuțiilor care vor urma. E foarte clar că avem obiectivul de a face de a facilita investițiile publice și private. Acesta e obiectivul nostru pentru că există foarte clar o situație de subinvestiții care trebuie rezolvată, de, de investiții insuficiente. Uh, la întrebarea doamnei Dobrev, împărtășesc uh, faptul că atunci când vorbim despre durabilitate folosim un uh, concept uh, pe care l-am văzut uh, în ultimii ani am asistat la, creșt- la o rată bună a creșterii, însă fără suficiente consecințe asupra durabilității sociale. Și este efortul pe care care ni se cere să-l facem, să integrăm aspectele sociale și de mediu în semestrul european, fără să diluăm uh, aplicarea macroeconomică. Nu va fi ușor, însă sunt convins că împreună vom uh, reuși să ajungem la acest deziderat. Vă mulțumesc, domnule Schmidt. Mulțumesc pentru a adăuga la ceea ce a spus domnul comisar Gentiloni este foarte clar că dimensiunea socială este ex- extrem de importantă în această tranziție sau în aceste tranziții, pentru că avem tranziția ecologică, dar mai avem și transformările digitale. Așadar, am emis această comunicare care se numește o Europa socială puternică pentru tranziție echitabilă. Deci am făcut o legătură foarte clară. Instrumentul pe care îl avem ține de implementarea pilonului social. Pentru a vă da câteva elemente. În primul rând, investiția în persoane. În primul rând, dacă vorbim despre investiții, investim în oameni. Aptitudinile vor fi esențiale pentru a avea o tranziție echitabilă pentru toți, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Eh, crearea unor locuri de muncă de calitate, să-i pregătim pe oameni pentru aceste locuri de muncă de calitate și o piață inclusivă. Eh, aptitudinile sunt cheie aici. Salariile, am discutat despre salarii în Europa, despre un cadru pentru salarii minime, despre eh, promovarea negocierilor co- colective, ați menționat sărăcia copiilor, care uh, este un uh, factor îngrijorător. Acum, uh, tocmai avem în proiect o garanție pentru copii. Bun, trecem acum la a doua rundă de întrebări. Avem patru vorbitori, fiecare va avea un minut și jumătate la dispoziție. Începem de la Comisia EMPL cu domnul Denis Radke de la PP. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Stimată doamna președintă, dragi, comis- dragi comisari, dragi colegi, dragi colegi, aș dori în primul rând să vă mulțumesc domnilor comisari pentru că ați venit astăzi pentru a ne ține aceste prezentări și pentru a ne răspunde întrebărilor pe care le avem și îți mulțumesc, uh, Valtis, pentru că Um, ai spus că chestiunea justeței uh, sociale va fi o chestiune prioritară pentru noua comisie și aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu acest fond care să financeze o tranziție justă. Se discută foarte mult despre cum uh, ar urma să funcționeze în mod concret acest fond și aș dori să profit de această ocazie pentru a, pentru a insista asupra importanței unui asemenea fond însă, în, în același timp, nu ar trebui să aibă loc un uh, troc uh, cu Fondul Social uh, European. Ar fi pentru mine mm, ceva inacceptabil. Avem nevoie de o transformare ecologică a societăților noastre, în sensul ecologizării uh, acestora, însă acest lucru nu trebuie să însemne uh, poveri uh, în domeniul social suplimentare în statele membre. Deci v-aș dori să ne spuneți câteva chestiuni legătură cu acest, cu acest punct. Și un alt punct acum adresat domnului Schmidt. În acest an vom discuta subiectul salariului minim și ne-ați spus că acest proces a început deja. Și aș dori să vă transmit un lucru, indiferent care va fi rezultatul acestui proces. Pentru mine este, exact, este extrem de important ca uh, să facem pași înainte când vine vorba de contractele colective de muncă, pentru că discutăm foarte mult despre creștere economică și despre transformarea Um, traducerea acestei creșteri economice în uh, creșteri salariale uh, concrete pentru lucrători, pentru că există anumite sectoare unde creșterile salariale au rămas în urmă, ceea ce s-ar putea să aducă cu sine foarte multe tensiuni sociale și este o chestiune pe care nu trebuie să o ignorăm. Mulțumesc, domnul Ferber, din partea Comisiei Econ, PP. Mulțumesc și eu voi vorbi în limba germană, dacă îmi permiteți, și o să încerc să respect și limita de timp pe care ne-ați uh, trasat-o. În ceea ce privește procesul semestrului european, în mod repetat, Comisia Europeană s-a referit la intenția de a simplifica acest semestru, să pronunțe mai puține recomandări pentru, pentru țări și acest uh, triunghi, să se insiste asupra acestui triunghi, uh, mai, mai multe investiții, reforme structurale și o politică uniformă. În raportul anual, pe anul 2020, din acest triunghi s-a transformat în într-un, uh, într-o formă cu patru puncte într-un pătrat. A apărut și mediul, mediul înconjurător, echitabilitatea și așa mai departe. Și acum se discută despre intenția de a integra și obiectivele de dezvoltare durabilă în semestrul european. Deci întregul exercițiu se tot lărgește. Cum credeți că va avea loc această integrare și cum uh, va merge, cum va fi aliniată ea mm, acestui obiectiv de a concentra și mai mult semestrul european, așa cum a cerut și Parlamentul European printr-o serie de rezoluții adoptate în ultimii ani. Și pe mine m-ar interesa în mod uh, particular cum veți integra obiectivul de dezvoltare durabilă cu numărul 8. Cum îl veți integra în semestrul european? Mulțumesc! Doamna Marie-Pierre Vedren, Comisia Ample, din partea grupului Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnilor comisari, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru că răspundeți la întrebări. Prezența dumneavoastră trebuie să ne amintească că o guvernanță economică și socială și responsabilitatea democratică merg mână în mână și vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul noastră de a înscrie strategia de creștere în pactul ecologic, pentru că acestea poate să tragă avantajele din uh, dezvoltarea durabilă și de integrarea drepturilor sociale în semestrul european. Aceste declarații însă nu trebuie să rămână retorică. Dumneavoastră ați lansat mai multe inițiative, mă gândesc aici la salariul minim din fiecare stat membru, și o strategie cu privire la competențele digitale. Statele membre, la rândul lor, trebuie să țină cont de recomandările care se fac în semestrul european, mai ales când e vorba de aspectele sociale sau um, de ocupare, care de multe ori sunt neglijate în favoarea celor bugetare sau fiscale. Am două întrebări. În strategia dumneavoastră nu faceți decât foarte puțin aluzie la mobilitatea lucrătorilor în cadrul pieței unice, în timp ce mandatul anterior uh, foarte multe inițiative și revizuiri de directive au avut loc pe acest subiect. Deci, care sunt măsurile pe care vreți să le adoptați pentru că să vă asigurați că mobilitatea lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene să fie justă, echitabilă și loială? Și a doua întrebare se referă la Fondul Social European, Fondul de Tranziție Echitabilă și Fondul de Ajustare la Globalizare, care au obiective comune, favorizarea acestei uh, tranziții și reușita tranziției digitale, uh, cu diferite realități în diferite state membre, cum puteți să vă asigurați de o coerență între aceste fonduri și între punerea lor în aplicare? Mulțumesc. Acum, domnul Iroglu, din partea Comisiei Econ de la Renew. Stimată doamnă președintă, stimați comisari, vă mulțumesc pentru această ocazie pe care ne-o dați să vă adresez câteva întrebări. Aș dori să încep cu cuvintele ministrului uh, german de finanțe, pe care l-am găsit pe pagina de, de internet a Ministerului de Finanțe german. Este vorba de semestrul european. În contextul semestrului european, Comisia Europeană, la începutul fiecărui an, prezintă un raport anual de creștere economică, în care se regăsesc principalele provocări economice, sociale și măsurile necesare pentru a le face față. Chiar dacă ministrul de finanțe german nu face parte din aceeași familie politică ca mine, eu sunt de acord cu părerea dumnealui, dumnealui pentru că, din punctul meu de vedere, uh, orientarea acestui raport este una diferită acum și tocmai de aceea aș dori să întreb următoarele Comisia Europeană. Este foarte important că se discută despre toate aceste reforme, însă reformele trebuie să fie puse în aplicare în statele membre și am aceeași uh, temerea ca și colegul meu din PPE, și anume că un pachet ulterior, un, o măsură ulterioară, nu face decât să îngrămâneze întreaga procedură. Deci aș dori să întreb Comisia, acum s-a schimbat uh, orientarea, nu mai sunt atât de importante reformele structurale, ci uh, chestiunile de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul din nou comisarilor pentru a răspunde. Domnul Dombrovskis. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, fondul pentru o tranziție echitabilă și modul în care acesta este legat de Fondul Social European Plus. Comisia Europeană a făcut o propunere de a adăuga fondul uh, pentru o tranziție echitabilă pe lângă propunerea privind uh, cadrul financiar multianual, pe lângă uh, bugetul Uniunii Europene de 1% din venitul național brut european. Tocmai pentru a nu avea această dezbatere, cine va avea de suferit, de unde vor proveni acești bani, de la Fondul Social European sau de la politica agricolă și așa mai departe. Deci, pentru că este evident că pentru această nouă provocare avem nevoie de o finanțare suplimentară. Uh, pentru Parlamentul European, Parlamentul European își dorește ca bugetul european, cadrul financiar multianual, să ajungă până la 1,3% din VNB. Pentru Consiliu, 1,11% din VNB este prea mult. Nu cred că discuțiile vor fi ușoare, însă propunerea Comisiei Europene este ca uh, fondul pentru o tranziție echitabilă să fie alimentat din bani noi. Apoi, în ceea ce privește simplificarea procedurii semestrului european cu reducerea numărului de recomandări specifice pentru fiecare țară în parte, nu cred că vom putea reduce numărul acestor uh, recomandări. Din potrivă, domeniile vor fi uh, mai cuprinzătoare și colegii s-au referit la acest lucru. Vom avea nevoie de un exercițiu echilibrat, axându-ne pe chestiuni uh, macroeconomice și integrând în același timp în ele obiectivele de dezvoltare durabilă. În anexele uh, rapoartelor pe fiecare țară în parte dorim să evaluăm modul în care recomandările pentru fiecare țară în parte sunt implementate în, uh, în țările respective și integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. În ceea ce privește cel de-al optul obiectiv de dezvoltare dezvoltare durabilă. Nu am înțeles contextul acestei întrebări pentru că el cred că în general interacționează cu mm, obiectivele generale ale Uniunii Europene, ocupare și așa mai departe, uh, creștere durabilă, sunt chestiuni importante în semestrul european. Și chestiunile sociale mm, nu mă voi referi la ele, cred că domnul Schmidt vă va răspunde. În ceea ce privește uh, strategia um, creșterii anuale și reformele structurale, într-adevăr, uh, axarea pe reforme structurale este în continuare în picioare, mai ales când discutăm despre competitivitate. Uh, avem nevoie de reforme structurale pentru ca economiile noastre să rămână în continuare competitive. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul comisar Gentiloni, are cuvântul. Nu aș dori să repet cele spuse de Valtis vis-a-vis -vis de fondul pentru o tranziție echitabilă. Noi propunem ca acest fond să vină pe lângă celelalte capitole bugetare, în ceea ce privește semestrul european. Eu cred că obiectivul simplificării semestrului european este unul cu care eu sunt de acord, însă acest obiectiv nu înseamnă în mod uh, obligatoriu faptul că nu pot uh, fi urmărite mai, mai multe obiective. Există deja pilonul social, tabelul de, uh, de scor criteriilor sociale care se regăsesc în semestrul european și astăzi am discutat despre dimensiunea dezvoltării durabile, despre mediu, despre obiectivele de, dezvoltare uh, durabilă, pentru că aceasta este noul um, discurs, noua caracteristică care definește noua Comisie Europeană, însă în același timp, nu pierdem din vedere dezechilibrele și vederea de ansamblu macroeconomică. Vom reuși să ne simplificăm uh, mecanismele prin care gestionăm dezechilibrele macroeconomice. Pentru că discutăm, se discută în Colegiul de Comisari, discutăm și cu uh, statele membre, se discută și în Consiliul Fiscal European despre această chestiune. Um, simplificarea nu se referă doar la a nu adăuga și alte chestiuni, ci uh, simplificarea se referă la mecanismul de gestionare a dezechilibrelor macroeconomice care pentru foarte multe părți interes- interesate a devenit mult prea complicat și este un mecanism prea dificil de folosit într-un mod obiectiv. Înțeleg că există riscul uh, diluării anumitor măsuri și înțeleg că anumite, pentru a răspunde domnului Ferber, obiectivul cu numărul 8 se regăsește deja în pilonul social, dar există o serie de alte obiective de dezvoltare durabilă care se referă la mm, situația statului de drept, la situația mm, sistemelor de justiție, care în mod evident nu uh, fac parte din semestrul european și cred că ar trebui să fie integrată mai degrabă în strategia generală a noii comisii. Pentru mine, lucrurile sunt clare. Putem simplifica uh, semestrul european respectându-ne în același timp uh, noile angajamente pe care ni le-am luat față de dimensiunea Uh, socială și de mediu um, aliniată în același timp uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc, domnule uh, Schmidt. Vă mulțumesc. O să încerc să vă răspund în limba germană la primul punct. Nu va avea loc niciun troc între uh, între Fondul pentru o tranziție echitabilă și Fondul Social European. Aveam, avem nevoie de ambele fonduri și în multe domenii acestea vor putea lucra foarte bine pentru a îmbunătăți condițiile sociale. Un salariu minim nu este un panaceu, știm cu toții prea bine acest lucru, însă în anumite domenii este util dacă am reușit să mărim puțin salariile. Însă Uh, într-adevăr, uh, cel mai bun instrument pentru a stabili uh, salariu este reprezentat de mm, contractele colective de muncă. Din păcate, acestea nu mai există în multe țări și ar trebui ca ele să redevină o realitate în multe țări. În Uh, sta, atât în statele unde um, salariile convenite erau la un, la un nivel mare, sau, dar și în statele unde um, asemenea contracte colective de muncă, uh, de muncă uh, reprezentau mai degrabă o excepție. În ceea ce privește obiectivul de dezvoltare numărul 8, cred că aici există o legătură când tot spunem că ne dorim să creăm locuri de muncă de calitate, Europa are nevoie de asemenea locuri de muncă de calitate și pentru a ajunge la o nouă strategie de creștere economică și cred că domnul comisar, colegul meu Gentiloni, a prezentat lucrurile foarte bine din acest punct de vedere. Deci nu cred că există vreo problemă uh, legată de urmărirea, deplinirea acestui obiectiv. Toate aceste chestiuni fac parte deja din pilonul social uh, care susține o creștere economică durabilă și locuri de, locuri de muncă uh, calitate. Și eu nu cred că există o contradicție între reforme structurale și durabilitate. Uh, durabilitatea reprezintă în sine o reformă stru- uh, structurală pe termen lung și dacă nu uh, facem această reformă structurală, foarte rapid o să descoperim care sunt limitele creșterii uh, economice și schimbările climatice sunt un bun exemplu în acest punct de vedere. La mobilitate de travailleurs soit compatible mobilitatea lucrătorilor trebuie să fie și compatibilă cu regulile sociale, cu pilonul drepturilor sociale, iar dumpingul social trebuie să fie combătut cu toate mijloacele. Am adoptat acum doi ani o directivă cu privire la detașare, care va intra în vigoare anul acesta și Comisia va veghea pentru ca această directivă să nu fie numai transpusă, ci să fie și aplicată. Unul din instrumentele pe care le avem la dispoziție este Agenția Europeană pentru Ocupare. În ceea ce privește fondul de ajustare pentru globalizare, Comisia aplică deja acum dispozițiile acestui fond și a făcut propuneri pentru ca să întărească aplicarea fondului acesta. Mulțumesc foarte mult, iar acum o să dau cuvântul doamnei Langenzipen, care este președinta Comisiei Econ, um, Ocupare, Ample, și va prezida următoarea parte. Tina. Vă mulțumesc, stimată uh, colegă, doamna Tinagli. Am ajuns la a treia rundă, respectăm aceeași procedură. Aș dori să mulțumesc domnului Schmidt uh, pentru angajamentul social și dau cuvântul acum lui Filip Lambați și apoi doamna Kim van Sparantac, urmată de doamna Francesca Donato și Elena Lisi. Câte un minut și uh, 30 de secunde pentru fiecare întrebare, după care vom da din nou cuvântul comisarilor pentru a, răs- a răspunde. Vă rog, domnule Filip Lambert, să aveți cuvântul. Bună seara, dragi comisari! Nu e niciun secret faptul că ne bucură să vedem nouă orientare din partea noi comisii și că pentru noua comisie um, Pactul Ecologic European reprezintă prioritatea pentru următorii 5 ani. Felicitări și vă vom sprijini pentru a atinge acest obiectiv. Însă ne confruntăm cu o problemă dublă. Pe de-o parte, știm că nu vom găsi ușor uh, fondurile necesare pentru a finanța investițiile de care avem nevoie. Pe de altă parte, știm prea bine că obiectivele bugetare sunt ancorate în, tra- în tratate, dar alte obiective nu, ceea ce există un dezechilibru din acest punct de vedere. Și aș dori să mă acces puțin asupra procedurii dezechilibrilor macroeconomice ca un instrument care ar putea să reorienteze măsurile politice în sensul uh, tranziției ecologice. Pentru că dacă este să ne uităm la obiectivul procedurii uh, dezechilibrelor macroeconomice, dorim să ne ocupăm în primul rând de vulnerabilitățile macroeconomice ale statelor membre. Și în acest punct de vedere am văzut că dacă există o dependență prea mare, excesivă de exporturi și dacă apar excedente um, de excedente de cont uh, anual, atunci acest lucru poate deveni o problemă. Deci ar trebui să ne, să ne preocupe în primul rând și aceste excedente de cont curent uh, imense, dar există și alte elemente importante. Un grad prea mare de inegalitate nu face decât să încetinească economiile. Cu cât mai mari sunt uh, inegalitățile, cu atât uh, economia uh, încetinește. Deci și inegalitatea reprezintă o vulnerabilitate instabilitate macroeconomică și în plus o dependență excesivă de uh, carburanți fosili poate crea o vulnerabilitate. Deci v-aș uh, recomanda să examinați și din această perspectivă uh, revizuirea întregii proceduri. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentările introductive. Mă bucură faptul că v-ați referit la creșterea prețurilor la casă peste tot în Europa, ceea ce îngreunează oamenilor căutarea și găsirea unei uh, case, locuințe pe care uh, să și-o poată și permită. Deci situația prețurilor la imobiliare trebuie monitorizată îndeaproape. Însă, uh, pentru uh, comisia examinează lucrurile doar din, uh, pers, din perspectiva um, consecințelor creșterii prețurilor la casă asupra stabilității uh, piețelor financiare. Deci, și nu din punctul de vedere al, nu din perspectiva dreptului de a avea locuințe uh, la prețuri rezonabile. Comisia oare va depăși situația în care doar monitorizează ce se întâmplă și cum va contribui la uh, găsirea unor case la prețuri rezonabile? Intenționați să publicați recomandări din acest punct de vedere și veți introduce, de exemplu, uh, indicatori privind uh, situația prețurilor uh, la case în uh, tabelul de uh, bord uh, social. Și apoi, um, tot în domeniul uh, locuințelor. Apariția unor uh, platforme ca Airbnb nu face decât să exercite presiuni și mai mari asupra uh, situației locative și am văzut care sunt și deciziile CEJ din acest punct de vedere. Veți discuta aceste chestiuni și cu doamna comisar Festager pentru a reglementa și situația serviciilor, mai ales în domeniul digital, că vine vorba de închirierile ilegale. Mulțumesc, doamna Francesca Donato, din partea, grupului, din partea grupului Ida, Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în limba italiană și adresez această întrebare în mod specific uh, domnului comisar Gentiloni și domnului Dombrovski și revin asupra chestiunii menționate deja privind uh, necesitatea revizuirii pactului de stabilitate și creștere. Este uh, necesar acest lucru pentru a putea mobiliza investițiile de care avem nevoie pentru a ajunge la o creștere economică. După cum am auzit deja, nu există, o, o, nu există un grad prea mare de concretețe vis-a-vis -vis de uh, această posibilitate. Însă, se pare că trebuie să modificăm mai mult uh, oblig- uh, um, situația deficitelor bugetare și mai ales deficitul uh, structural uh, bugetar. În plus, Trebuie să facem ceva și vis-a-vis de obiectivele pe care le avem, vine vorba de datoria publică obligativitatea de a respecta doar 60%, o grad de îndatorare publică de până la 60% din uh, PIB. Este obligativitatea care nu, exi- nu există niciunde altundeva în lume și această obligativitate îngrădește până la urmă posibilitățile de acțiune și din partea statelor care ar avea o marjă uh, fiscală uh, mai mare. Dacă ajustarea dezechilibrelor macroeconomice nu face decât să agraveze situația statelor care au un uh, deficit bugetar, consecințele vor, vor avea un caracter prociclic, agravând situația economică a statelor respective. Deci durabilitatea fiscală Uh, va merge mână în mână cu cea socială doar dacă parametrii uh, durabilității fiscale vor fi uh, schimbate. Și în plus, efectul de pârghie dorit de Pactul Ecologic European pentru a ajunge la investiții de 1000 de miliarde de euro va fi nevoie de mai mult decât prevede Comisia Europeană în acest moment. Doamna Lisi din partea IDE. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și comisarilor pentru prezență, pentru faptul că doresc să discutăm împreună cu noi, chiar dacă nu suntem de acord cu toate punctele discutate. În ciuda strategiei anuale care să ajungă la o creștere durabilă, în ciuda faptului că aceasta se referă la investiții durabile în toate statele membre, egalitatea uh, socială deseori este considerată a fi o problemă de mâna a doua într-un document se spune, pentru a promova uh, egalitatea trebuie să luptăm împotriva excluziunii. Din punctul nostru de vedere, persoanele cele mai vulnerabile din acest punct de vedere sunt cele care au dizabilități, care sunt izolate în funcție de um, gradul de ocupare. În anul 2017, gradul de ocupare în Uniunea Europeană era de 50%, ceea ce înseamnă că o persoană din două cu dizabilități este, nu are un loc de muncă și nu poate să, își, să profite de talentele pe care le are. Un raport uh, publicat de Eurofan ne spune că 46% din persoanele cu dizabilități se confruntă cu riscul de a fi deprimate. Deci aș dori să vă întreb, domnule comisar Schmidt, ce intenționează Comisia Europeană să facă pentru a ameliora situația în, uh, în acest uh, în acest domeniu al persoanelor cu dizabilități și câte sunt persoane cu, câte persoane au dizabilități în Uniunea Europeană. Mă adresez acum domnului comisar Gentiloni în Italia ați uh, tăiat fondurile adresate persoanelor cu uh, dizabilități cu până la 10 milioane de euro în 2 ani. Putem uh, să sperăm că veți inversa această tendință în Comisia Europeană. Ocuparea, domnule comisar Gentilon, este un factor important pentru a garanta includerea acestor persoane. Din păcate, va expira timpul, spune doamna președintă. Vă mulțumesc, uh, domnilor și domnilor, pentru aceste întrebări. Dau acum cuvântul, în primul rând, domnului Dombrovskis pentru a răspunde la aceste întrebări. So first... Domnul președinte, stimați deputați, în ceea ce privește pactul ecologic și a puterea temeiului juridic al acestuia, avem un angajament uh, de a obține neutralitatea carbonului până în 2050, dar uh, o parte din acest pact înseamnă și legislație climatică, adică transformarea în obligații legale a prevederilor din uh, pactul ecologic. Același lucru la întrebările cu privire la procedura de dezechilibru macroeconomic. Deja folosim anumite măsuri din acestea pe care le-ați menționat, Germania și uh, Olanda, care se află în astfel de proceduri de dezechilibru macroeconomic pentru că au uh, surplusuri la contul curent, iar uh, ambele țări au uh, anunțat pachete de stimulente fiscale pentru ca să abordeze problema aceasta. Considerăm că e foarte important într-un moment ca acesta în care conjunctura e încetinită să folosească marja fiscală pe care o au țările. În legătură cu inegalitățile, acestea sunt parte din uh, semestrul european. Poate că vă amintiți că în comisia anterioară am discutat despre inechități. Am vorbit și despre creșterea inclusivă și despre diferențele de venit, iar țările care au uh, mari derapaje sau mari decalaje trebuie să reducă inegalitățile și trebuie să rămână acest punct pe agenda Comisiei. În ce privește accesul la locuințe. Într-adevăr, noi analizăm acest dezechilibru economic pentru că e vorba de o criză uh, care, țineți minte că um, criza um, financiară a început cu criza subprime și aceasta uh, nu trebuie să se repete, dar analizăm lucrurile și din perspectiva socială acum, iar la ultimul semestrul, semestru european am identificat și prioritățile de investiții și accesul la locuințe decente, care au fost definite și ele ca o prioritate de investiții de către statele membre. Iar statele membre vor continua să lucreze în această direcție atât în ceea ce privește regulile fiscale, cât și uh, în procesul de îmbunătățire a six-pack-ului, two-pack-ului, pentru care am uh, lansat o consultare publică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Iar acum domnul Gentiloni are cuvântul, vă rog. Mulțumesc! vulnerabilitățile, după cum a spus domnul Lamperts, vor fi elemente foarte importante în analiza noastră a dezechilibrelor macroeconomice. Și cu siguranță, dincolo de diferitele aturi ale instrumentelor juridice pe care le avem, după cum a zis și Valdis, ele vor fi abordate și în cadrul uh, legăturii cu pactul ecologic. Iar recomandările noastre, diferențele și vulnerabilitățile vor fi considerate. Nu numai uh, inegalitățile, ci și um, dependența de combustibilii fosili sau alte dezechilibre economice care oricum deja au fost considerate în recomandare. Am notat și ceea ce s-a spus în legătură cu locuințele, cu necesitatea de a discuta despre platforme web. Sper să se întâmple anul acesta, să fie unul din subiectele pe care o să le discutăm cel mai mult. Să sperăm ca miercuri sau joi să primim prima propunere de la OECD despre impozitarea platformelor digitale. Și în final, în italiană, o să răspund doamnei Donato, pentru ca să vă spun că eu cred că și intervenția dumneavoastră a demonstrat importanța revizuirii regulilor de punere în aplicare a pactului de creștere și de stabilitate și de creștere, și importanța pe care o are această revizuire. S-a lansat o consultare publică și obiectivul acesteia este de a ajunge la propuneri precise și de a ajunge la o concludere, o finalizare a fazei de consultare publică. Două lucruri sunt clare, însă. Primul lucru este că trebuie să găsim instrumentele mai adaptate pentru a facilita investițiile uh, publice și al doilea lucru important este că fără un context favorabil investițiilor private, cum ar fi cofinanțarea statelor uh, cu investiții publice, singuri nu o să reușim, deci cu singur, doar cu investiții publice nu o să reușim să atingem ceea ce ne-am propus. În legătură cu strategia pentru disabilități, uh, eu cred că domnul comisar Schmidt o să răspundă mai bine, pentru că eu mi-am terminat timpul de intervenție. Mulțumesc, domnul Schmidt, despre persoanele cu disabilități. Da, mulțumesc. În legătură cu um, locuințele, domnul Dombrovski s-a spus deja care e perspectiva noastră pe problema locuințelor. E foarte clar că subiectul trebuie să fie discutat și în cadrul semestrului european, pentru că are o latură economică, socială, dar și de concurență. Deci e un subiect foarte amplu care afectează diferite societăți uh, și uh, multe aspecte din uh, statele membre. În legătură cu digitalul, pot doar să vă confirm că noi colaborăm cu vicepreședinta Vestager pe aspectele sociale ale agendei digitale, pe condițiile de lucru și protecția socială și, cu siguranță, este vorba de un subiect foarte important nu vom neglija în această discuție subiectul acesta. În legătură cu disabilitățile, spusesem că în această comisie se cere egalitate pe toate nivelurile. Asta este ceea ce a anunțat președinta comisiei. E vorba aici și de persoanele cu disabilități. Mai ales doamna comisar Dali va lucra la o nouă strategie pentru non-discriminarea persoanelor cu dizabilități. Eu cred că trebuie să integrăm un ajutor pentru persoanele cu disabilități să se integreze mai ușor pe piața muncii, să aibă mai competențe mai bune, Deși în cadrul agendei competențelor cred că e nevoie să avem o prevedere specială care să-i ajute pe uh, cei cu disabilități să aibă acces la toate felurile de competențe și tipuri de educație. Excluderea de pe piața muncii de multe ori este legată, nu total, dar este legată de faptul că aceste persoane de multe ori sunt foarte puțin uh, formate și aceasta trebuie modificat. Când ne uităm la măsurile statelor membre, vedem că și acolo trebuie schimbat ceva pentru a facilita includerea pe piața muncii a persoanelor cu disabilități. Eu cred că e un alt instrument acesta pe care ar trebui să-l adopte statele membre pentru ca să se îmbunătățească dorința angajatorilor de a integra persoane cu disabilități în echipa lor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Schmidt, iar acum a patra rundă de întrebări și o să începem cu doamna Rafalska de la ECR. Aveți un minut și jumătate, vă rog. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, stimate domnule comisar, stimați domn comisar, doamnelor și domnilor, o societate mai puternică europeană cu dorință de a rezista bine la tranziție. Mie mi se pare totuși că nu este foarte bine ce spunem aici. E nevoie de o Europa mai echitabilă în același timp și mă refer aici mai ales din perspectiva polonezilor, noi avem senzația că nu suntem mereu tratați egal în ceea ce privește bugetul UE. Dacă ne gândim la toate procedurile cu privire la statul de drept. Nu vreau să speriu pe nimeni, dar o Europa puternică, o Europa echitabilă e frumos, să sună ca un vis frumos. Dar întrebarea mea este cum putem să atingem obiectivele acestea nobile? Avem cifrele, avem schimbarea climatică și în același timp spunem că economia socială de piață trebuie să fie solidară, trebuie să fie echitabilă și dar trebuie să rămână și competitivă și să fie inovatoare. Păi cum reușim uh, așa ceva? Nu va fi simplu. Întrebarea mea către domnul comisar e următoarea. Lupta împotriva sărăciei energetice este o prioritate și aici avem legătură și cu uh, justificarea pe care noi o dăm, cum o să reușim să atingem reducerea emisiilor ca să ne ajungem în același timp și la sărăcie energetică? E un pericol față de competitivitate, um, competitivitatea Europei. Ce facem cu persoanele cu disabilități? Este întreruptă vorbitoarea. Da, vă rog să încheiați, spune președinta. Bun, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Epping de la ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o întrebare către domnul comisar Dombrovskis despre sustenabilitate. Domnule comisar, am înțeles că dumneavoastră susțineți pactul ecologic. Dumneavoastră ați uh, votat pentru un plan de investiții pentru ca să se reducă emisiile de dioxid de carbon într-un mod radical. Totuși, uh, reactoarele uh, energetice și nuclearul nu sunt menționate deloc în planul dumneavoastră. Vreau să vă întreb de aceea foarte simplu, ca fizician și probabil fizician uh, de fizică atomică, care este părerea dumneavoastră despre energia nucleară ca o soluție sustenabilă în uh, parcursul de tranziție energetică în cadrul obiectivelor climatice ale acestei comisii? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pereira de la GUE. Mulțumesc, uh, bună ziua și bună seara tuturor pachetul de toamnă, dincolo de obiectivele sociale, nu aduce nimic nou, iar în semestrul economic, guvernul, guvernarea economică, nu va putea niciodată să fie reconciliabilă cu justiția socială, da, cu creșterea sustenabilă și cu progresul pe piața muncii, pentru că aceasta înseamnă, de fapt, contrariul său, adică o exploatare a lucrătorilor, o degradare a funcțiilor sociale ale statului și a privatizare exagerată, o existențialism, liberalizare și privatizarea sectoarelor strategice ale economiei. În Portugalia, lucrătorii noștri merită o garanție a drepturilor lor uh, lucrătorilor și care acestea sunt garantate de Constituție. O Constituție mult mai progresistă decât uh, Carta Drepturilor Fundamentale și pilonul social. Merită o politică de ocupare care să țină de viitor, nu de secolul XIX și merită, dincolo de toate, și o viață demnă, o viață mai bună și nu trebuie să mai trăiască cu mâna întinsă. În acest fel, dacă ne uităm la toate compromisurile pe care le-ați anunțat și la faptul că ați spus că economia trebuie să fie în serviciul persoanelor, în serviciul planetei, atunci vă întreb pe dumneavoastră dacă această această comisie este deschisă pentru ca să vorbească despre criteriile de calcul a deficitului bugetar, ceea ce privește sănătatea, socialul, educația, eh, rețelele de transport, eh, investițiile publice care sunt cofinanțate cu fonduri europene. Așa că vreau să vă mai întreb și dacă această comisie este dispusă să susțină măsuri de îmbunătățire a minimului salarial pentru ca să poată să reducă sărăcia eh, celor care lucrează, dar multe state membre nu pot face aceasta. Mulțumesc! Thank you. And now it's... Mulțumesc. Domnul Gujmau acum de la GUE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Este foarte trist să vedem cum ne spun reprezentanții comisiei că ei uh, regretă impactul pe care le-au avut pe salarii, pe precarizarea lucrurilor, uh, muncii, Um, toate negocierile făcute până acum. Pentru că Comisia Europeană trebuia să fi fost unul dintre motoarele de dereglementare a, um, pe piața muncii în toată Europa, așa cum s-a întâmplat de fapt și în uh, Portugalia, mai ales atunci când s-au luat măsuri de austeritate din partea Troicii. Deci Comisia este responsabilă. Mi se pare că aici s-a inversat complet discursul Comisiei Europene la acest nivel, dar vreau să știu dacă vorbiți serios și dacă în următoarele recomandări specifice pentru Portugalia și pentru alte țări comparabile o să vedem tot același tip de recomandări, pentru că în ultimele 15 ani mi se pare că v-ați comportat pe dos. Întrebarea pe care vreau să vă pun este Comisia Europeană stabilește din ce ce mai multe obiective sociale și de mediu foarte ambițioase și un program, un deal foarte special pentru că nu se bazează pe nicio finanțare. Avem o dotare foarte proastă pentru fondul pentru tranziția echitabilă, avem tăieri care sunt propuse de către Comisie pentru Politica de Coeziune și apoi avem un uh, alt, uh, alte sume pentru alte subiecte. Dar cum putem, fără finanțare serioasă, fără presiuni pe care uh, le veți face pe Portugalia, care va avea un excedent bugetar anul acesta, să ajungem la obiectivele respective. Dar chiar și așa nu vom putea atinge obiectivele. Cum vom avea bani, deci, pentru a face toate aceste investiții de care ne spune Uniunea Europeană că e nevoie neapărat? Vă mulțumesc că o să vorbesc germană acum. Aș vrea să mă uit la ceas în primul rând, pentru că, fiind dat că există foarte multe întrebări uh, la Catch the Eye, vă pot da cuvântul. Mai sunt două persoane care s-au înscris și vreau să dau cuvântul acestor două persoane, după care vom trece la răspunsul uh, întrebărilor și apoi uh, va trebui să încheiem dialogul nostru, dar o să dau întâi cuvântul la Catch the Eye, așadar lui Lifteris Nicolau și Helenei Frițon. Aceste două persoane vor putea vorbi la Catch the Eye, pentru că altfel nu mai avem timp. Mulțumesc. Da, dumneavoastră aveți cuvântul. Domnule Nicolau. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am senzația că ceea ce ne spuneți ne arată că sunteți îngrijorați de apărarea unei noi apăr, de apariția unei noi crize existențiale aici în ceea ce privește problemele de bază pe care le avem în economie și acum încercați să vă întoarceți spre un Green Deal, spre nume, spre digital, pentru ca să avanseze economia. Însă aceasta ne arată că, din păcate, vom avea o pierdere și mai mare a locurilor de muncă decât până acum. De exemplu, dacă nu mai se folosește lignitul în Grecia, aceasta va duce la o pierdere mare a locurilor de muncă, în timp ce tehnologia există pentru a îmbunătăți caracteristicile ecologice ale producției uh, prin cărbune. Multe companii elene au probleme foarte mari acum. Arco, de exemplu, ceea ce va provoca și mai multe uh, concedieri. Iertați-mă, dar vreau să vă pun întrebarea până la sfârșit. Da, dar vă rog, puneți întrebarea. Păi aceasta e întrebarea, doamna președinte care este poziția Comisiei în ceea ce privește dreptul la protecție publică. Vă rog, un minut, doamna Frițo. Mulțumesc, în suedeză voi vorbi eu. Este absolut necesar ca tranziția ecologică să se reflecte în calendarul european și în strategia de creștere. Am putea merge chiar mult mai departe pentru ca să ajungem la o societate mai echitabilă, mai justă, mai egală. Trebuie să coordonăm măsurile naționale, europene și internaționale. Avem acordul de la Paris cu obiectivele durabile, dar avem și nevoia de a apăra o legitimitate democratică. Aș vrea să uh, vă mulțumesc pentru faptul că pilonul social contează. Eu sunt social-democrată și e foarte important să garantăm ca o politică de mediu la nivel global să se pună în aplicare. Tranziția echitabilă care se bazează pe responsabilitatea partajată între toți cetățenii din toate țările. Fără o astfel de uh, abordare nu vom putea reuși. Realizez că pilonul social va trebui să își găsească un loc și vreau să vă întreb cum puteți încuraja țările să aibă mai multe ambiții în domeniul social. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul domnului Dombrovskis. Pentru ca să răspundă. Uh, well, uh, Madam Chair, uh, on... Doamne președinte, estimați uh, membrii, Prima legătură între bugetul european și statul de drept, acest lucru face parte din propunerea Comisiei Europene pentru următorul CFM, și anume ca respectarea statului de drept să fie fundamentală pentru statele membre și este un lucru care trebuie asigurat. S-a propus această legătură care este, bineînțeles, acum în discuție între colegiuitori. După aceea, în legătură cu întrebarea ridicată de mai mulți membri între legătura dintre tranziția ecologică și competitivitatea economiei europene, sunt mai multe studii în acest sens, ale căror concluzii arată că pactul ecologic european va avea un efect uh, modest pozitiv asupra economiei și uh, Uh, modest pozitiv asupra ocupării. Însă problema este că acest uh, efect nu este distribuit în mod egal. Unele locuri de muncă vor dispărea, uh, mineritul în domeniul cărbunelui, de exemplu, dar se vor crea noi locuri de muncă. Deci este important să ne asigurăm ca oamenii din zonele afectate de această tranziție să fie recalificați, uh, ceea ce mă aduce la mecanismul pentru o tranziție echitabilă, care sublinează că statele membre vor trebui să prezinte o strategie de tranziție echitabilă regională uh, din care se va dezvolta acest mecanism. Acesta va fi dezvoltat așadar în dialog cu statele membre. Întrebarea care a fost pusă în legătură cu energia nucleară în uh, nomenclatură, într-adevăr, sunt uh, specializat în fizică, dar nu fizică nucleară. Aici, într-adevăr, a fost un o discuție destul de controversată. În momentul de față se recunoaște că energia nucleară, nucleară va avea un rol de jucat în tranziția către uh, energiile regenerabile, însă în momentul de față taxonomia nu mai, uh, nu mai menționează alte utilizări pentru energia nucleară. Domnul Gentiloni. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, uh, în tranziția echitabilă vor exista atât riscuri cât și oportunități există riscuri pentru locurile de muncă și pentru competitivitatea noastră, bineînțeles. Dar uh, cred că istoria ne arată că asemenea transformări uriașe întotdeauna uh, aduc cu sine asemenea riscuri. Însă, după cum tocmai s-a spus, uh, putem să avem un echilibru uh, echitabil, pentru că riscul pe care îl evităm, schimbarea climatică și uh, trebuie să ne gândim și la competitivitatea și la locurile de muncă unde uh, rezultatul va fi unul pozitiv. Va fi unul pozitiv dacă vom avea cel puțin două instrumente la dispoziția noastră. În primul rând, acest mecanism pentru tranziție echitabilă și, în al doilea rând, un nou instrument pentru a ne apăra propriile economii și industria europeană. Dacă vom fi în avangarda internațională pentru a ne apăra economiile de un mediu concurențial non-echitabil uh, din partea scurgerilor de carbon. De aceea lucrăm pe acest uh, mecanism de ajustare la frontiera mm, emisiilor de carbon care va proteja statutul nostru de uh, lider în domeniu. În al doilea rând, da, am anunțat uh, un plan major fără finanțare, însă cu toții știm că uh, bugetul european nu este constituit, nu este suficient de mare cum ne-ar plăcea multora, dar este un angajament puternic care alocă o mare parte din bugetul european către tranziția uh, uh, verde și uh, experiența cu așa zisul plan Juncker ne arată că există posibilități concrete de uh, multiplicare din partea unui asemenea plan și aici posibilitățile de multiplicare vor fi mult mai mari. Deci eu sunt convins că vom avea resursele pentru a gestiona această tranziție. Domnule Schmidt, da, cred că tranziția echitabilă este posibilă dacă investim în competitivitate durabilă și cred că tehnologia ne dă bune oportunități. Dacă suntem lideri la nivel mondial în aceste noi tehnologii, pentru a avea succes este, există un alt aspect, trebuie să investim foarte mult în aptitudini și educație. Un lucru cheie pentru a promova locuri de muncă de calitate și salariile echitabile fac parte și ele din acest pachet. Energia cea mai ieftină este cea pe care nu o consumi. Deci trebuie să investim în locuințe cu emisii reduse, cea mai bună modalitate de a reduce sărăcia energetică. În ceea ce privește justiția socială și drepturile muncii, trebuie să apărăm acest pilon al drepturilor sociale care privește drepturile sociale și de muncă. Luăm foarte în serios acest lucru și veți vedea că și în recomandări, acest lucru și în recomandările pentru fiecare stat membru. Mulțumim, domnule Schmidt, și la sfârșitul primului schimb de opinii în legătură cu dialogul economic, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări pentru răspunsuri și pentru întrebări. Din perspectiva Ample, mă bucur să aud că cei marginalizați vor fi luați în considerare, persoanele cu dizabilități, nu am uitat de persoanele fără adăpost, un grup foarte important în Uniunea Europeană care nu are o voce, nu are un lobby și poate ar trebui să punem accentul uh, și pe populația romă în ca parte a grupului de populație marginalizată. Trebuie să vom continua discuțiile în februarie cu săptămâna parlamentară europeană. Ne vom întâlni cu reprezentanții Comisiei pentru a discuta despre garanția pentru copii. Sunt uh, sigură că membrii Econ și Ample vor transmite mesajul dumneavoastră și ai, uh, ai, al parlamentarilor naționali când uh, se va discuta despre semestrul european. Încheiem aici această reuniune. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și la revedere! Just a message to the Econ Un mesaj pentru membrii Econ. Așteptăm până colegii de la Ample vor părăsi sala și trecem direct la celălalt punct de pe ordinea noastră de, celelalte puncte de pe ordinea noastră de zi, pentru că deja suntem în ușoară întârziere.